rezoluții. Votul va avea loc mâine la ora 12. Trecem cu aceasta la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume declarații ale Consiliului și ale Comisiei cu privire la combaterea epidemiei de diabet în Uniunea Europeană. Această dezbatere va fi începută de către domnul Vaman în nume uh, în numele Consiliului, uh, va urma apoi uh, domnul Pibalx în numele Comisiei. Domnule președinte al Consiliului, aveți cuvântul. Mr. President. Domnule președinte, stimați deputați, domnule comisar, sunt recunoscător acestui Parlament pentru inițiativa luată de a organiza această dezbatere și de a atrage atenția asupra acestui aspect foarte important. Astăzi aș dori să mulțumesc mai ales copreședinților, doamna Crystal Moze, doamnei Sara Latford, lui Simon Busutil și Marisei Matias pentru leadership-ul arătat ci mai ales celor care fac parte din grupul de lucru al Parlamentului cu privire la uh, diabet, cei care au, adoptat, care au uh, redactat această rezoluție. Ei au lucrat uh, fără uh, în continuu pentru a arăta cât de importantă este această problemă în Uniunea Europeană. Bolile cronice în Europa, în general, sunt o mare provocare pentru pacienți și pentru familiile lor și pentru societate în general. Acest lucru cere o nouă abordare coordonată și o mai bună cooperare. Cea mai mare provocare în acest context reiese din faptul că trăim mai mult timp dar și, și că nu trăim suficient de sănătos. Asta înseamnă că din ce în ce mai mulți uh, europeni uh, au, se îmbolnăvesc de diabet și de alte boli cronice. Implicațiile sunt clare. O, o presiune din ce în ce mai mare asupra sectorului sănătății uh, într-o situație în care din ce în ce mai puțini tineri intră pe piața forțelor de muncă pentru a plăti costurile crescânde. Diabetul este un, una dintre bolile cronice cele mai prezente. La ora actuală, aproximativ 30 de milioane de persoane din Uniunea Europeană sunt diagnosticate cu diabet. Iar această cifră uh, se estimează că va crește la 40 de milioane până în 2030 aproximativ 10% din bugetul de sănătate al statelor membre se, uh, este, uh, merge la tratamentul direct al persoanelor de dia, uh, bolnave de diabet. Este vorba de aproximativ 80 de miliarde de euro și nu include complicațiile sau bolile asociate. La ora actuală, diabetul nu este reversibil și nici nu poate fi vindecat. Terapiile actuale nu uh, previn uh, înaintarea bolii și în același timp uh, nici nu uh, pot elimina uh, pe termen lung apariția complicațiilor. Drept urmare, uh, diabetul trebuie abordat prin prevenție, prin detectare uh, în timp util, prin educație și cercetare. Uh, Prevenirea, prevenția poate fi foarte eficace, conform OMS, diabetul de tip 2, care reprezintă aproximativ 85 până la 95% din cazurile de diabet, poate fi uh, prevenit prin schimbări simple în, uh, în stilul de viață, inclus, care includ o dietă sănătoasă și exercițiu fizic. Ce poate fi făcut în Uniunea Europeană în acest sens? Problemele de sănătate sunt o problemă, în primul rând, uh, ce ține de competența statelor membre. Uniunea Europeană are competențe limitate în acest sens, însă acest lucru nu înseamnă că uh, suntem inactivi. În decembrie 2010, Consiliul a lansat un proces de reflecție cu privire la bolile cronice. A invitat statele membre și Comisia să identifice opțiuni posibile pentru a uh, sprijini cooperarea între statele membre. Acest proces uh, are loc în cooperare strânsă cu uh, actorii implicați. Uh, rezultatul va fi un uh, document uh, munca continuă în acest sens. Ne așteptăm ca acest document să fie finalizat până la, până la finalul anului viitor. Președinția daneză sprijină acest proces și va utili, se va uh, folosi de mandatul său pentru a obține cât se poate de multe progrese. Bolile cronice sunt una dintre prioritățile principale ale uh, președinției daneze în domeniul sănătății. Uh, acest aspect va fi pe ordinea de zi a uh, reuniunii din uh, Danemarca din aprilie, uh, când se va vorbi despre acordarea de putere pacienților. Același subiect va fi discutat într-o conferință în 11 și 12 aprilie la Copenhaga. De asemenea, mă bucur să pot uh, anunța că pe 25 și 26 aprilie va avea loc forumul uh, cu privire la leadership-ul în domeniul diabetului. Vor participa ONG-uri, uh, um, organizații și asociații profesionale, dar și uh, factori de decizie. Președinția daneză sprijină acest, acest forum cu mândrie. Suntem convinși că aceste evenimente nu numai că vor reuni experți dintr-o serie întreagă de domenii, ci vor sprijini și procesul de reflecție cu privire la bolile cronice ce are loc în Consiliu la ora actuală. Domnule președinte, stimați deputați, au loc eforturi considerabile pentru a face față provocării bolilor cronice, inclusiv diabetul. Munca în Consiliu este doar o parte a muncii depuse pentru, uh, pe, în acest sens. Însă se poate și ar trebui să facem mai mult. Discuțiile din această după-amiază și rezoluția pe care o vo- veți vota în această după, um, o veți vota mâine vor ajuta la creșterea conștientizării în acest sens. De aceea aștept cu nerăbdare să ascult pozițiile dumneavoastră pe acest subiect și să le transmit Consiliului. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim, uh, domnule președinte al Consiliului. Dau acum cuvântul domnului comisar Pibalks. Uh, Domnule președinte, domnule ministru, domnilor și domnilor, le mulțumesc Parlamentului pentru inițiativa de a îmbunătăți viața bolnavilor de diabet. Comisia este perfect de acord cu îngrijorările dumneavoastră, pentru că diabetul este o, reprezintă o problemă pentru mai bine de 32 de milioane de cetățeni europeni și familiile lor. Comisia Europeană crede că trebuie să atacăm cauzele fundamentale ale acestei epidemii de diabet și Comisia um, susține solicitarea noastră la adresa statelor membre de a dezvolta strategii prin dietă și prin uh, exercițiu fizic pentru a preveni diabetul de tip 2, așa cum uh, ați spus în rezoluția dumneavoastră. Știm că nu toate tipurile de diabet pot fi prevenite, dar atunci când vorbim despre diabetul de tip 2, știm care sunt cauzele principale. Obezitatea și lipsa de activitate fizică rata de obezitate s-a dublat în ultimii 20 de ani. Mai bine de jumătate din uh, europeni sunt uh, supraponderali sau obezi. Unul din patru copii europeni cu vârste cuprinse între 6 și 9 ani sunt supraponderali și uh, suferă de un risc mai mare de a dezvolta diabet de tip 2. Tocmai de aceea Comisia se concentrează asupra ideii de a uh, lupta împotriva diabetului de tip 2 prin lupta împotriva cauzelor principale, lipsa de uh, activitate fizică și uh, obezitatea. Și în acest spirit, în 2007, Comisia Europeană a dezvoltat o strategie pentru nutriție și activitate fizică pentru a susține eforturile naționale de a preveni obezitatea. Strategia funcționează mai întâi prin încurajarea schimburilor de experiențe între statele membre, încurajând abordări comune și acțiuni coordonate. Avem abordări, spre exemplu, legate de, nutriți, de elemente nutritive importante, cum ar fi sara. Apoi uh, mobilizăm uh, partenerii să ia măsuri prin platforma europeană pentru um, activitate fizică, dietă și care um, include printre participanți și organizația privind diabetul uh, încurajăm acțiunile luate de uh, producătorii de alimente și de uh, producătorii de reclame pentru a mobiliza și conștientiza populația în acest sens. O să vă dau câteva exemple. Prin uh, politica de cercetare a UE, uh, Comisia a cofinanțat cercetare în valoare de 340 de milioane de euro în uh, programul de cercetare. Din 2007, mai bine de 207 milioane de euro au fost alocate cercetării privind diabetul și obezitatea pentru a sprijini în continuare cercetarea și inovarea și pentru a rezolva problema acestor uh, boli cronice, uh, trebuie să facem mai mult pentru o viață sănătoasă și pentru o dietă sănătoasă. Salut faptul că solicitați o abordare coordonată uh, în privința cercetării diabetului la nivel european. Trecând la uh, politica uh, agricolă, Comisia Europeană aduce în fiecare an fructe și legume uh, în, pentru copiii din școli. Prin politica de educație, Comisia sprijină de asemenea și activitatea fizică prin uh, liniile directoare ale UE privind activitatea fizică. Și în uh, domeniul serviciilor audio-video, Comisia uh, vrea să reducă presiunea reclamelor privind produsele alimentare asupra copiilor. Avem și un program de sănătate care ajută uh, statele membre să prevină diabetul și să îmbunătățească capacitatea europeană de a monitoriza epidemia de diabet. Uh, se acordă o atenție specială diabetului la copii. Comisia este uh, convinsă că noul program european pentru cercetare și pentru sănătate ajută la prevenirea și tratarea diabetului și la mai bună înțelegere a interacțiunii dintre diabet și alte boli. Rezoluția noastră solicită Comisiei și statelor membre să se asigure că urmăresc în mod adecvat uh, summitul uh, ONU în ceea ce privește bolile netransmisibile și în acest sens trebuie să vă informez că am uh, lansat deja un proces de reflexie împreună cu statele membre și cu actorii interesați pentru a identifica domeniile în care am putea lua măsuri cu valoare adăugată la nivel european. Domnule președinte, stimați deputați, domnule ministru, sper că veți recunoaște angajamentul Comisiei de a rezolva epidemia de diabet și de a sprijini statele membre în efortul lor de a preveni și de a gestiona diabetul. Comisia Europeană va studia cu mare atenție rezoluția dumneavoastră și va încerca să vadă cum poate să rezolve solicitarea noastră pentru măsuri suplimentare. Suntem de acord cu Parlamentul European că trebuie să facem mai mult în domeniul diabetului pentru a preveni diabetul în special la copii și la adolescenți pentru a sprijini pacienții și pentru a îi ajuta să ducă o viață mai bună și pentru a um, oferi opțiuni de tratament uh, oamenilor afectați pentru a uh, minimiza riscurile. Acestea fiind spuse, Comisia crede că poate să aibă o valoare adăugată foarte mare concentrându-se asupra provocărilor uh, Um, și cauzelor um, multor uh, boli cronice, precum diabetul, decât uh, prin concentrarea asupra fiecarei boli în parte. Prin rezolvarea obezității rezolvăm și diabetul și multe alte boli cronice în același timp. Tocmai de aceea, Comisia Europeană favorizează o abordare orizontală și holistică și nu strategii specifice pentru fiecare boală în parte. În acest spirit, Comisia ia notă de faptul că se solicită Comisiei să dezvolte și să implementeze o nouă strategie privind diabetul și să monitorizeze statele membre în acest domeniu. Dați-mi voie să vă asigur că dacă ne ocupăm de factorii de risc și dacă sprijinim statele membre, Comisia poate și va continua să joace rolul pe deplin în rezolvarea uh, epidemiei de diabet. Mulțumesc! Comisar, herzlichen Dank! Vă mulțumim, domnule comisar! Aș dori să atrag atenția tuturor participanților la această dezbatere că la ora 20 trebuie să suspend această uh, reuniune, chiar dacă nu vom fi terminat cu, acestul, cu acest punct de pe ordinea de zi. Trecem acum la vorbitorii în numele grupurilor. Începem cu domnul Busutil. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că discutăm această chestiune astăzi. De doi ani uh, încercăm să avem această discuție aici și să discutăm această rezoluție. Așa că sunt foarte mulțumit și foarte mândru împreună cu colegii mei că discutăm această chestiune. Sunt 32 de milioane de cetățeni care suferă de diabet astăzi. Alte 2 milioane de persoane suferă de diabet și s-ar putea să se confrunte cu o boală și mai gravă decât atât în, pe parcursul vieților. 50% din cei care au diabet nici măcar nu știu că au diabet nu sunt doctor, totuși știu că ne confruntăm cu o problemă foarte gravă. Iată de ce astăzi discutăm despre acest subiect, problema diabetului, pentru că viețile a milioane de cetățeni sunt afectate, deci este datoria noastră să colaborăm și să găsim soluții eficiente pentru acești cetățeni. De foarte multe ori se spune că sarcina, povara costurilor este prea mare pentru a discuta această problemă aici, dar în cazul diabetului, argumentul acesta nu este valabil, pentru că dacă am controlat diabetul astăzi, am salva costurile, am face economii de bani mâine. Iată de ce președinția daneză a stabilit că aceasta este o prioritate și iată de ce dorim ca și Comisia să aibă o strategie pentru diabet și să încurajeze statele membre să facă strategii naționale. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim! Urmează acum doamna Șaldemoze. Un minut și jumătate. Tak for det, herr Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, mulțumim, mulțumesc, domnule ministru. Au fost contribuții foarte bune cele pe care le-ați făcut și vă mulțumesc pentru faptul că sunteți de acord că trebuie să facem mai mult în lupta împotriva diabetului. 32 de milioane de cetățeni europeni suferă de diabet și încă 32 de milioane sunt în stadii preliminare ale diabetului. Majoritatea acestor oameni suferă de diabet de tip 2 și partea interesantă este că acest tip de diabet poate fi prevenit. De aceea, salut faptul că sunteți de părere, ca și mine, că trebuie să facem mai mult. Bineînțeles că trebuie să uh, combatem cauzele diabetului. Supraponderabilitatea s-ar putea face mai multă cercetare în acest sens uh, și cu privire la cum uh, cetățenii pot uh, fi convinși să trăiască, să aibă un stil de viață mai sănătos, dar și comisia ar putea să se asigure că uh, se uh, includ standarde cu privire la uh, de date statistice cu privire la diabet pentru a putea vedea dacă facem uh, progrese atunci când luăm măsuri politice. Iar, statele, iar către statele membre, domnule Vaman, mă bucur că uh, Consiliul abordează acest subiect. Însă cel mai important lucru pe care îl pot face statele membre este să actualizeze planurile de acțiune naționale pentru diabet, pentru că astfel uh, s-ar uh, acționa acolo unde se acționează cel mai bine la nivel uh, național în acest sens. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Urmează acum doamna Latford. Mulțumesc, doamna președinte. Această bombă a diabetului nu mai ticăie, ci a explodat, așa încât mă bucur că președinția daneză și Parlamentul uh, care a fost influențat de Danemarca s-a concentrat asupra diabetului. Faptul că mm, acesta acoperă 10% din costurile de sănătate este un motiv suficient. În ceea ce privește diabetul de tip 1 pentru copii și adolescenți, um, acesta este, nu este întotdeauna diagnosticat la timp, dar diabetul de tip 2 este cel mai periculos pentru că duce la boli renale, uh, la orbire și uh, uneori chiar la pierderea vieții. După cum uh, a spus și Comisia, nu toate tipurile de diabet pot fi prevenite și tocmai aici mă refer la cei 10-15% uh, din oameni care au uh, diabet de tip 1. Chiar și bebelușii pot să facă așa ceva se pare că există două explicații pentru faptul că până acum nu am acționat. În primul rând, percepția pe care o am oamenii că diabetul nu e mare problemă pentru că nu este letal, dar unii chiar mor din această cauză, dar cei mai mulți mor din cauza efectelor secundare. Și al doilea, măsu- al doilea motiv este prejudecata, pentru că toți credem că este vorba de un stil de viață uh, leneș și Comisia a promis doar să reflecteze. Cred că avem nevoie de mult mai mult și trebuie să cerem Comisiei să dezvolte în mod clar o strategie privind diabetul la recomandarea Consiliului. Nu accept abordarea orizontală și faptul uh, că trebuie să renunțăm la această uh, abordare. Mulțumesc! Vă mulțumesc în numele verzilor, doamna Brepels. Um, het European Parliament gaat Mulțumesc, domnule președinte. Pe 15 septembrie 2011, Parlamentul European a adoptat o rezoluție înaintea întâlnirii la nivel înalt privind bolile necontagioase și atunci am vorbit despre nevoia de a coopera cu autoritățile relevante din statele membre. În octombrie 2010 am avut o reuniune la Parlamentul European grupul pentru boli de inimă și diabet, care se ocupă de asemenea și de sănătatea rinichilor și sănătatea inimii. Iar la reuniunile acelea uh, s-a accentuat uh, nevoia de acțiune coordonată. Prevenirea este foarte importantă, dar trebuie să folosim și măsurile eficiente. Indicatorii privind această boală sunt foarte cunoscuți și este unul din factorii care contribuie la ideea că adoptăm o rezoluție pe tema diabetului. Alte boli netransmisibile, cum ar fi cancerul sau bolile de inimă sau bolile respiratorii, pot fi de asemenea incluse, dar ținând cont de cât de importantă este această rezoluție, voi vota pentru ea. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum, doamna Matias. Mulțumesc, domnule președinte. După cum s-a spus deja, diabetul afectează mai mult de 30 de milioane de oameni din Europa. Deci, da, este o epidemie. Drept urmare, cred că este justificat să avem o rezoluție specifică cu privire la asta, mai ales că este vorba de prima dată când acest Parlament se referă la acest subiect. Efortul a fost unul colectiv și uh, nu pune Uh, în umbră uh, munca făcută cu privire la boli cronice. 250 de milioane de, uh, de decese anuale sunt asociate diabetului și știm că de multe ori diabetul duce la amputări, la probleme respiratorii și așa mai departe. Sunt două lucruri pe care le putem face. Putem spune că nu e așa de grav, Uh, și fiecare guvern face ce poate sau putem spune că lipsa unei strategii europene face parte din problemă. Cred că avem mult de făcut în ceea ce privește diagnosticul în timp util, investiții în uh, cercetare și așa mai departe. De aceea cred că această rezoluție este uh, un prim pas în acest sens. Vă mulțumim, trecem acum la vorbitorii în nume propriu. Doamna Mazej Kukovici urmează pentru un minut. Hvala, gospod predsednik. Mulțumesc, domnule președinte. Salut această rezoluție și faptul că președinția daneză a stabilit această prioritate. Din propria mea experiență, în timpul președinției noastre la Consiliul European, pot să spun că abordarea noastră este una pozitivă, pentru că conștientizarea acestei probleme va fi răspândită în întreaga Europa. Nu vorbim doar despre gestionarea bolii, ci și despre prevenirea ei, pentru că ceea ce este crucial aici este conștientizarea cetățenilor pentru a ști ce pot face înainte și ce pot face și după ce au fost diagnosticați ce înseamnă să-ți schimbi stilul de viață, pentru că asta nu înseamnă doar să iei medicamente, înseamnă să-ți schimbi pur și simplu modul în care trăiești. Și asta este o ocazie pentru societatea civilă, care este foarte activă în acest domeniu, să joace un rol important în conștientizarea cetățenilor. Bineînțeles, în cooperare cu experții. Deci, avem o ocazie aici să creăm sinergii și să cooperăm cu toată lumea care este răspunzătoare. Mulțumesc! Vă mulțumim! Are acum cuvântul domnul Perelo Rodriguez, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Într-o conjuntură de criză economică și de tăieri bugetare care afectează sănătatea publică, și ca în comunitatea în care trăiesc, Există fonduri care nu ajung la centrele de cercetare, cum ar fi Felipe, de unde, acolo unde locuiesc eu. Este nevoie de o strategie la nivel european și avem nevoie de o recomandare de la Consiliu care să spună statelor că trebuie să accentueze cercetarea pentru a-și coordona cercetările, trebuie să stabilească programe de ajutor alimentar și de viață, deci trebuie să punem mai presus decât orice sănătatea persoanelor și să acționăm coordonat Uh, cu ajutorul Comisiei și să cerem rezultate în privința diabetului pentru a garanta calitatea de viață a europenilor și propria viață. Pentru că trebuie să fim siguri că cei care au probleme trebuie să aibă o viață mai bună, iar noi, Comisia, Parlamentul, uh, Consiliul, trebuie să veghem asupra sănătății cetățenilor noștri. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim!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 dar kaip minimum trisdešimt du milijonai esantys rizikos grupėje. În Uniunea Europeană 10% din populație și milioane de oameni suferă de diabet. 300 de, mii de decese în fiecare an. Diabetul provoacă foarte multe probleme. Președintele întrerupe. Vă rog să repetați încă o dată pentru că nu am avut interpretare pe, această, pe discursul dumneavoastră. Šiandieną discutăm svarbu klausimų. Astăzi discutăm un aspect important. S-a confirmat că diabetul este unul dintre uh, cele mai importante patru boli cronice la nivel mondial. Este o epidemie, 33 de milioane diagnosticate în Uniunea Europeană. Este 10% din totalul populației. Uh, încă 32, la sută, 32 de milioane de persoane în grupul de risc. Iar pierderile cauzate de diabet nu sunt numai în domeniul sănătății oamenilor, ci și în domeniul finanțării îngrijilor de sănătate. Este vorba de 10% din bugetul uh, de sănătate. De aceea trebuie să luăm măsuri pentru a combate diabetul și pentru a îl preveni. Numai o parte din statele membre au strategii adecvate în acest sens. Ar trebui să informeze societatea cu privire la factorii de risc. Ar trebui să se adopteze diferite programe în acest sens. Avem nevoie de acțiune coordonată în domeniul politicii de sănătate, în domeniul cercetării. De asemenea, ar trebui să ne coordonăm cu ONG-urile. Aș dori, în ultimul rând, să mulțumesc raportorului pentru că această rezoluție va pune uh, bazele unei uh, combatere a, combaterii acestei boli. Mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Trecem la procedura intervențiilor spontane. Catch the Eye. Doresc să vă întreb cine, să întreb cine dorește să ia cuvântul. În primul rând, doamna Ana Zaborska domnule președinte domnule comisar rezoluția solicită coordonarea politicilor printre statele membre dar nu menționează răspunderea individuală. Totuși, noi nu avem mandatul de a forța această răspundere asupra individului Cred că sistemul de asigurări de sănătate ar trebui să reflecte uh, stilul de viață al persoanei. Trebuie să respectăm subsidiaritatea pentru că îngrijirile medicale sunt în uh, mâna statelor membre. Spre exemplu, în Slovacia nu este posibil să finanțezi lupta împotriva acestei boli într-un mod atât de generos, așa cum se întâmplă în țări mai bogate. Deci cred că cel mai important rol este să uh, răspândim informații despre diabetul de tip 2. Mulțumim. Urmează doamna Judith Merkis. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Mă bucur că discutăm acest subiect foarte important. Cred că este important să analizăm toată problema și să ne gândim la faptul că se ignoră uh, această problemă. 25% din cei care suferă de diabet nici măcar nu știu că suferă de diabet, ceea ce arată că trebuie să ne concentrăm pe prevenire și trebuie să ne concentrăm pe ce putem face în statele membre. Însă e nevoie de multe îmbunătățiri. Totuși, putem să ne gândim că putem obține informații pe telefoanele inteligente, poți să afli ce medicamente sunt necesare, deci se mai pot face și alte îmbunătățiri în viitor. De exemplu, s-ar putea să fie uh, ușor uh, ca omul să-și poată, să poată verifica acasă, să-și facă analiza dacă are diabet sau nu. Deci se va face un salt tehnologic chiar aici. Uniunea Europeană trebuie să aibă strategii uh, comune

Vă mulțumim. Are do- cuvântul domnul Georgios Papa Nicola. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω για τον παιδικό διαβήτη. Mulțumesc, domnule președinte. Aș putea să vorbesc un pic despre diabetul la copii pe care l-am urmărit îndeaproape din motive personale. Nepoata mea care are 6 luni, a fost diagnosticată cu diabet de tip 1 în urmă cu 18 luni. Acum uh, înțeleg ceea ce au încercat să facă părinții. Tatăl a încercat să ia legătura cu compania de asigurări, să explice că trebuie să acopere uh, echipamentul special necesar pentru a măsura uh, indicele glicemic la copil. Și apoi, după diagnostic, atunci când copilul a ajuns la grădiniță, în sectorul Uh, în sectorul public și a văzut un doctor acolo, a consultat un doctor, părinților le-a fost foarte dificil să-i convingă pe oameni că acest copil ar trebui să fie îngrijit. Deci chiar și într-o Europa modernă ne confruntăm cu o ignoranță profundă și cu prejudecăți legate de această boală. Și de asemenea și cu tratament discriminatoriu. Și permitem să se întâmple toate aceste lucruri și tocmai de aceea trebuie să um, lucrăm foarte strâns la campania de informare, pentru că un copil cu diabet va crește la fel ca orice alt copil, va putea să aibă o familie, să aibă o viață fericită, la fel ca și ceilalți copii. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Domnul Iaroslav Pașca. Eh, Mulțumesc, domnule președinte epidemia de, dia de diabet este o problemă a civilizației moderne. Este o problemă care nu poate fi ignorată. Diabetul de tip 2 reprezintă aproximativ 90% din toate bolile. Este cauzat de o, o dietă necorespunzătoare și lipsa de uh, Uh, activitate fizică. Inițial a fost o epidemie în rândul adulților, acum este foarte răspândită și în, jurul, în rândul copiilor. Uh, nu există încă un tratament, iar uh, viața pacienților devine din ce în ce mai dificilă până la decesul lor. Ar trebui să ne concentrăm asupra prevenției, asupra acțiunilor care să stimuleze o dietă sănătoasă, un regim sănătos și activitate fizică. Am putea impune taxe, așa cum o facem pentru alcool și pentru tutun, pentru produsele nesănătoase. Apoi am putea fonduri, folosi fondurile pentru a stimula activități, pentru a promova activități sportive în rândul populației. Există multe posibilități de a schimba uh, obiceiurile alimentare ale cetățenilor, dar Comisia trebuie să le utilizeze. Vă mulțumesc, încheiem cu acesta uh, procedura intervențiilor uh, spontane. Uh, ultimul în acest uh, șir va fi domnul Nicolașici. Mulțumesc, domnule președinte. afectează viața milioane de persoane care reprezintă aproape 10% din populația Uniunii Europene. Diabetul este motivul pentru care uh, au loc uh, câteva sute de mii de morți în fiecare an în Europa. Scurtează viața cu cinci până la zece ani, iar diabetul 1 cu 20 de ani. Până în 2025, numărul de persoane cu diabet va crește cu încă 16%, iar costul tratamentului este în medie 10% până la 18,5% din cheltuielile totale privind sănătatea din statele membre. Avem nevoie de coordonare la nivel european. Deși sănătatea este de competența statelor membre, fiecare stat membru trebuie să aibă un plan de acțiune și noi trebuie să promovăm un stil de viață sănătos. Mulțumesc! Mulțumesc! Am să dau acum cuvântul Comisiei și Consiliului. Îi dau cuvântul domnului comisar Pibalks. Domnule președinte, cred că domnul Papa Nicolau a vorbit uh, pe bună dreptate și domnul Bușoi de uh, diabetul de tip 1 și Cred că în acest caz este foarte important uh, să avem o identificare timpurie pentru a demara tratamentul cât mai rapid. Domnul Papa Nicolau a vorbit și a spus că putem trata diabetul de tip 1 și în cazul bolilor cronice și de asemenea formarea doctorilor pentru uh, diagnosticare corectă este extrem de importantă. Ceea ce în, care sunt îngrijorările legate de diabetul de tip 2? Dacă Credem în continuare că strategia Comisiei privitoare la nutriție, la um, problemele de sănătate, la stilul de viață, este doar o strategie care sprijină na uh, strategiile naționale în acest domeniu și cred că dezbaterea de astăzi a fost foarte bună și Comisia va continua să lupte în continuare împotriva diabetului. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule comisar! Un punct de ordine, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doream să îi spun domnului comisar că cred că l-a uh, înțeles greșit pe domnul Papa Nicolau. Vorbea despre un copil la școală, lucru care nu are nimic de a face cu bolile cronice. Este vorba de dacă o școală este suficient de echipată pentru a face față cererilor necesa- uh, condițiilor necesare pentru un copil bolnav de diabet, monitorizarea glicemiei, uh, și așa mai um, administrarea insulinei. Mai ales uh, în ceea ce privește uh, diabetul de tip 1 și copiii, uh, acest lucru nu poate fi inclus în contextul general al bolilor cronice. Domnule comisar, din câte am înțeles, acest lucru se referă la diabetul de tip 1, dar asta nu înseamnă că am, și sunt de acord cu dumneavoastră, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să conștientizăm populația cu privire la această boală. Dacă mai există îndoieli, am să vă rog să continuați dezbaterea în mod bilateral. Acum, în numele Consiliului, are cuvântul domnul Vaman Nicolai. Herr Vormann, Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, domnule comisar, vă mulțumesc pentru această dezbatere importantă și foarte fructoasă, după părerea mea. Este clar că diabetul trebuie să fie pus în prim plan, la fel ca și alte boli cronice um, și că el trebuie să fie în fundal la Parlamentul European, în Consiliu, la Comisie, dar și în statele membre. Mulțumesc domnului Busutil, uh, doamnei Latford, uh, doamnei Cucovici, uh, doamnei Șaldemoze pentru angajament, pentru faptul că au recunoscut angajamentul președinției daneze în acest domeniu. Mă bucur să pot spune că Uh, troica actuală, uh, Danemarca, uh, Cipru și Polonia, ne bucurăm oricum să um, putem stabili diabetul ca o prioritate specială. În numele guvernului danez mă aflu astăzi aici pentru a exprima acest angajament. Vă mulțumesc astăzi la Parlamentul European pentru Uh, posibilitatea de a găsi uh, soluții împreună pentru toți cei care sunt afectați de această uh, boală. Împreună cu Comisia și cu statele membre putem să ajutăm pe toți acești oameni să aibă o mai bună calitate a vieții și putem împreună să lucrăm pentru a evita ca milioane de europeni și familiile lor să sufere de pe urma acestei boli. De aceea, pentru mine este și o discuție foarte importantă care trebuie să continue dincolo de ziua de astăzi. Vă promit că președinția daneză până la finalul uh, președinției uh, va face tot ce va putea în, pentru a promova acest uh, subiect și pentru a-l menține pe ordinea de zi a Consiliului. Vă urez mult succes uh, la Parlament, Comisiei, de asemenea, și statelor membre și sper că vom putea împreună aborda această sarcină în beneficiul milioanelor de cetățeni din statele membre. Vă mulțumim, domnule președinte al Consiliului, mulțumim tuturor celor care au participat la această dezbatere. Și la final, dați-mi voie să vă informez că s-au depus patru uh, solicitări de rezoluție cu privire la acest subiect. Dezbaterea se încheie cu, a, uh, în a, cu aceasta. Votul are loc mâine la ora 12. Sesiunea se întrerupe până la ora 21.